che voce che Dio, mamma mia che voce che Dio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Diamo inizio. Bună ziua tuturor. Haideți să începem. Să începem mai dezbaterea noastră de astăzi. Ședința este deschisă. Procesul verbal de ieri v-a fost transmis. Există comentarii? dacă nu considerăm aprobat acest proces verbal al ședinței de ieri. Primul punct de pe ordinea de zi a acestei după amiez este prezentarea Consiliului referitor la poziția sa privind proiectul de buget general exercițiu financiar 2013. Să-i dau prin urmare cuvântul domnului Navroianis, care ne va vorbi în numele Consiliului. Aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați membri, îmi revine onoarea de a vă prezenta poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Îmi cer scuze, domnule președinte, nu, nu știam că trebuie să stau în picioare în timp ce țin alocuțiunea. Pur și simplu am uitat. Vă rog să mă scuzați. Știți, după vacanța de vară ajuns să mai uiți din lucruri, așa că trebuie la un moment dat să-ți revii la realitate. Dați-mi voie încă o dată să vă spun că sunt deosebit de onorat să vă pot prezenta astăzi poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2013, proiect adoptat în Consiliu pe 24 iulie 2012. Consiliul este gata să colaboreze cu Parlamentul și cu Comisia Europeană în următoarele săptămâni și luni pentru a se ajunge la un acord privind un buget realist și echilibrat pentru anul 2013. Am toată încrederea că putem realiza acest lucru dacă vom colabora îndeaproape. Consiliul este gata <clears throat> să manifeste un spirit constructiv în spiritul compromisului. Primul dialog tripartit pe marginea bugetului care a avut loc pe 9 iulie a avut rezultate bune și încurajatoare. După discuții referitor pe marginea proiectului propus de comisie, poziția Consiliului prevede o creștere de 1,27% în angajamente și 2,79% în plăți în ceea ce privește cu bugetul pe 2012. Aș dori să vă atrag atenția asupra trei puncte importante pe care se bazează poziția Consiliului. În primul rând, Consiliul a decis să dea prioritate acțiunilor din bugetul Uniunii care vor ajuta la soluționarea crizei actuale, vor sprijini competitivitatea și convergența vor crea oportunități de angajare și vor sprijini creșterea economică. Al doilea rând, deoarece 2013 este ultimul an al cadrului financiar multianual actual, se prevede o creștere a nivelului plăților peste nivelul cerut de corelarea curată a inflației. În al treilea rând, Având în vedere măsurile luate de statele membre în direcția consolidării bugetelor naționale și în contextul economic actual, s-a pus accentul pe păstrarea sub control a cheltuielilor administrative în conformitate cu politica internă a statelor membre. Foarte pe scurt, o să vă prezint principalele elemente ale poziției Consiliului la toate capitole și subcapitole din cadrul financiar multianual. Capitolul 1. Dezvoltare durabilă. Consiliul consideră că acest capitol ar trebui să fie o prioritate principală în bugetul pe 2013. De aceea a propus o creștere în alocări în angajamente 2,79% și plăți de asemenea, plus 6,71% pentru plăți. Această creștere va asigura existența resurselor financiare menite a stimula crearea de locuri de muncă și crearea de creștere economică. Consiliul acordă importanță deosebită pune în aplicarea diferitelor programe și măsuri enunțate la acest capitol, care joacă cu toate un rol important în contextul strategiei Europa 2020 și care vor duce la o revenire economică durabile. De asemenea, Consiliul a încercat să asigure un nivel adecvat de alocații pentru plăți, pentru acțiuni structurale. De aceea, la subcapitolul 1b, coeziune pentru creștere și ocuparea forței de muncă, volumul alocațiilor pentru plăți va spori cu mai bine de 8% în comparație cu 2012. În ceea ce privește capitolul 2, păstrarea și gestionarea resurselor naturale, Consiliul a propus stabilizarea angajamentelor la nivelul din 2012. Totuși, dată fiind punerea în aplicare accelerată în acest ultim an al cadrului financiar multianual, a sprijinit o sporire cu mai bine de 440 de milioane în alocații pentru plăți în comparație cu 2012 reducerile care apar la acest capitol decurg dintr-o analiză a executării bugetelor trecute și are în vedere capacitatea de absorpție estimată. Acestea se bazează pe ultimele date disponibile și pot fi revizuite după ce Comisia își prezintă tradiționala scrisoare de cu amendamente în octombrie, la finele anului agricol. În ceea ce privește capitolul 3, cetățenie, libertate, securitate și justiție, Consiliul sprijină mici reduceri atât la angajamente cât și la plăți, deoarece consideră că toate creșterile propuse de comisie ar depăși capacitățile existente de absorpție. Totuși, Consiliul a propus o creștere substanțială de plus 5% la plăți, la, capitol, la subcapitolul 3A, Libertate, Securitate și Justiție, pentru a întări câteva linii bugetare, mai ales cea referitoare la Fondul pentru Frontierele Externe. Ceea ce privește capitolul 4, Uniunea Europeană, ca protagonist global, Consiliul a aprobat un nivel sub cel propus de comisie, având în vedere execuția bugetelor din trecut și capacitatea de absorpție existentă în termeni reali. De asemenea, a avut în vedere cerințele diferite pe diferiți ani bugetari. Acest capitol, împreună cu subcapitolele 1A, 1B și capitolul 2, sunt prezentate într-o declarație în care Consiliul invită Comisia să trimită și să redacteze propuneri de, am, de amendamente dacă cerințele pentru 2013 depășesc estimările actuale. În ceea ce privește capitolul 5, administrație, Consiliul nu a modificat această secțiune a bugetului care vizează Parlamentul. În ceea ce privește celelalte secțiuni, Consiliul a recunoscut eforturile depuse de Comisie pentru a limita creșterile în estimările proprii, a identificat, Consiliul a identificat de asemenea și alte posibilități de economisire. Prin urmare, nivelul aprobat se apropie de cel pe 2012. Consiliul a respins crearea de noi posturi în planurile de creare a unor noi instituții, cu excepția acelor funcții referitoare la aderarea care decur din aderarea Croației. Mai mult, în lumina propunerii Comisiei de a reduce cu 5% numărul posturilor în 2013-2017, Consiliul a aplicat o reducere de 1% a personalului în planurile de constituire ale instituțiilor, cu excepția Serviciului European de Acțiune Externă, dat fiindcă acesta a fost creat relativ recent, și cu excepția Agenției de Supervizare a Protecției Datelor și a Ombudsmanului European, dat, date fiind dimensiunile mici ale acestor instituții. În final, în ceea ce privește agențiile descentralizate, Consiliul a decis să păstreze nivelul alocărilor pentru activități operaționale propus de comisie, ceea ce duce o sporire a alocațiilor cu 1,98%, aproape 2% peste nivelul nominal aplicat majorității instituțiilor. O reducere de 1% a personalului a fost aplicată și agențiilor descentralizate. Noile posturi au fost acceptate, acceptate doar pentru acele agenții care se află în faza incipientă sau care au primit atribuții noi. În ansamblu, Consiliul a fost de acord cu crearea 185 de noi posturi în agențiile descentralizate. Mai bine de o treime din acestea vor fi pentru cele trei autorități de supervizare financiară, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană a Asigurărilor și a Pensiilor, Asigurărilor și Pensiilor și cea a valorilor mobiliare. Domnule președinte, onorați membri, sunt convins că poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget general pe 2013 realizează echilibrul just între dificultățile economice cu care se confruntă statele membre și nivelul suficient de alocații bugetare în bugetul european pentru a sprijini acele măsuri menite tocmai a rezolva problemele ridicate de criza economică. Lupta pentru noi locuri de muncă și pentru creșterea economică adoptată în iunie la Consiliul European spune că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie un catalizator al creșterii economice și pentru crearea locurilor de muncă în Europa. Sper foarte mult că acest principiu ne va călăuzi în discuțiile ulterioare în următoarele săptămâni și luni, când vom încerca să ajungem la un acord pe marginea bugetului pentru 2013. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Mulțumim, domnule Mavroianis, pentru intervenția dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Lewandowski. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimate domn ministru, stimați eurodeputați, după cum s-a spus deja, Comisia, de fapt eu în numele Comisiei, exprimăm îngrijorările noastre în legătură cu interpretarea uh, propunerii bugetare uh, pentru 2013 dată în Consiliu. Este vorba despre dialogul despre 9 iulie și despre scrisoarea trimisă de uh, președintele Comisiei, domnul Barroso, către șefii de uh, stat. Se pare că interpretarea chiar contrazice uh, concluziile summitului liderilor europeni. Concluziile în legătură cu Pactul pentru Creștere și Ocupare. Pot să citez uh, din aceste uh, concluzii la finele lui iunie. Și anume, liderii celor 27 de state s-au pus de acord uh, ca bugetul Uniunii Europene să reprezinte un catalist catalizator pentru creștere și ocupare în Europa. Uh, Comisia, în ultimul an al perspectivei uh, financiare pentru 2013, a sugerat ceva în conformitate cu logica acestor concluzii la care au ajuns șefii de stat. Practic reducem creditele însă într-o asemenea manieră încât economiile făcute în anumite uh, domenii să presupună o creștere a alocațiilor pentru uh, creștere și uh, ocupare. Nu prea avem multe opțiuni rămase la dispoziție la finalul unei perspective financiare. Creșterea presupune o anumită capacitate de investiție a statelor membre din Uniunea Europeană. Deja bugetul pentru 2011 fusese uh, prea redus, cel puțin cu 5 miliarde mai redus, astfel uh, nepermițându-ne uh, să lucrăm în cele 27 de state membre cu banii pe care i-am avut la dispoziție. Mai sunt anumite uh, credite uh, restante, dar Ceea ce sugerăm noi este o creștere cu 6,8% în domeniile care țin de creștere, competitivitate și ocupare. Dacă avem uh, dreptate sau nu, ei bine, uh, indicatorul pentru acestea e reprezentat de performanța de anul acesta. Pot să vă spun că în acest moment uh, punerea în aplicare este cu 9 miliarde mai uh, ridicată decât uh, anul trecut. Anul trecut deja aveam de-a face cu o lipsă a banilor care trebuiau rambursați. Am cam epuizat fondul social și mai avem ceva bani pentru competitivitate și creștere, dar pentru regiunile mai dezvoltate ale Europei. Asta practic ne arată că am avut dreptate atunci când ne-am gândit uh, să creștem solicitările noastre pentru uh, plăți, uh, pentru viitoarea perspectivă financiară, mai ales pentru zonele care realmente contribuie la competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă. De aceea trebuie să spun încă o dată că sunt dezamăgit de interpretarea Consiliului care a redus creditele de angajament mai ales la titlul 1A, care este numele acestui titlu? Ei bine, competitivitate pentru creștere și ocupare. Aici uh, însă este inclusă și coeziunea, dar în ceea ce privește coeziunea, uh, vorbim despre o presupunere în uh, interpretarea Consiliului. E vorba despre o rambursare târzie a unor bani care sunt interpretați ca și credite. se pune și problema unor constrângeri administrative care ar trebui să meargă cât se poate de departe, însă ele nu pot dăuna eficienței uh, administrației uh, care are sarcini mult mai multe acum decât uh, anterior. De aceea, poate ar trebui să ne concentrăm pe modul în care am putea, la modul realist, să stabilim un nivel adecvat de plăți Uh, pentru uh, uh, ultimul an al actualei perspective financiare. Sunt recunoscător um, colegilor deputați, mai ales lui Alain Lamasur, pentru disponibilitatea de a discuta criteriile și punctele de referință pentru a putea ajunge la un nivel uh, decent de plăți, nu exagerat, însă unul care să permită uh, rambursarea unor uh, sume care sunt chiar necesare. Avem nevoie însă de bună credință în aceste ultime săptămâni înainte de concilierea finală. Trebuie să înțelegem care este perspectiva financiară, care este scopul său, trebuie să ne preocupe pactul pentru creștere și ocupare pe care l-au semnat statele membre și apoi să vedem ce putem face cu banii pe care avem la dispoziție. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, spune domnul președinte. Dau acum uh, cuvântul domnului uh, Salvador Gariga Poledo în numele Comisiei pentru Buget. Gracias, uh, presidente. Eh, quiero empezar agradeciendo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, să mulțumesc Consiliului pentru prezență și um, îi mulțumesc că am venit să ne explice proiectul de buget general pe care l-au prezentat. De multe ori noi uh, nu am avut uh, bucuria de a ne întâlni cu Consiliul. De asemenea, mulțumesc și președintelui Consiliului pentru faptul că uh, a explicat punctul de vedere al acestuia, chiar dacă acest punct de vedere de multe ori pare inexplicabil Parlamentului. Însă, din perspectiva anumitor elemente. Până la urmă, această poziție nu este atât de departe de obiectivele și mentalitatea noastră, și anume combaterea crizei, favorizarea creșterii și a ocupării în Uniunea Europeană. Comisia Europeană și-a făcut foarte bine treaba. A fost uh, o treabă, o muncă consecventă și unanimă și de aceea nu are rost să mai găsim acum compromisuri dacă nu există suficiente plăți. Se pare că lucrurile evoluează bine și în anul 2012 s-a abordat această chestiune și toată lumea este conștientă de faptul care ar, ref, care ar fi uh, consecințele unui asemenea buget pentru Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește implementarea proiectelor. Este până la urmă tocmai ceea ce nu doresc cetățenii Uniunii, Uniunii Europene, care doresc o Uniune Europeană mai eficientă și mai credibilă. Și apoi există această păstrare tradițională a Consiliului a um, reducerilor liniare de buget în baza presiunii care vine din partea anumitor state membre. Acest lucru ar trebui să fi devenit istorie deja de mult, domnule președinte. Tocmai din acest motiv, implementarea mijloacelor financiare existente este distorsionată. 5 miliarde. Reducerea cu acestea în ceea ce privește implementarea bugetului și executarea acesteia acest lucru va avea efecte secundare care se vor repercuta negativ asupra noastră. Domnule președinte, trebuie să vedem lucrurile cum stau ele în realitate. Întotdeauna am uh, vrut să interpretăm în mod pozitiv bugetul, și nu vrem să-i dezamăgim pe cetățenii europeni. Dorim echilibru în bugetul european, un aspect foarte important, mai ales în această situație de criză. Așadar, avem nevoie de flexibilitate și de uh, bucurie față de Uniunea Europeană și, pe acest, și acest lucru așteptăm din partea dumneavoastră și din partea tuturor, pentru că 2013 nu este un an bugetar diferit față de ceilalți. Dar după acesta urmează cadrul financiar multianual și Pornind de la întrebările de bază, trebuie să găsim răspunsurile cele mai potrivite. Avem nevoie de noi angajamente pentru a putea răspunde la noile provocări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, dar acum uh, cuvântul domnului Giovanni Lavia, raportor pentru uh, Comisia Urbană pentru bugete, uh, din partea Comisiei pentru Bugete. Signor uh, ministru. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, domnule comisar, stimați colegi. Prezentarea poziției Consiliului privind bugetul pe 2013 conține o contradicție considerabilă. Șefii de stat și de guvern, pe 28 și 29 iunie, au spus un lucru, și anume că decizia Coreper a fost cu totul alta. A fost vorba acolo, într-adevăr, de creștere economică și de ocupare. Însă, s-au făcut reduceri tocmai la acele politici care ar genera creștere economică și ocuparea forței de muncă. Și între altele, aceste reduceri afectează pe tinerii europeni. După cum am spus-o deja, știu foarte bine care sunt dificultățile financiare cu care se confruntă fiecare stat membru. Însă, răspunsul la criza economică și asta vedem în declarațiile Consiliului la cel mai înalt nivel politic, ne sugerează că e nevoie de mai multă Europa, nu de mai puțină Europa. Prin urmare, este de neconceput să stabilim un nivel de alocații pentru plăți la un nivel mult scăzut. E vorba de o reducere de mai bine de 5 miliarde, după cum s-a spus deja. Asta în raport cu cifra pe care Comisia o considera ca a fi esențială pentru a fi inclusă în proiectul de buget. Aș dori să reamintesc președintelui Consiliului că acea cifră a fost calculată de Comisie pe baza estimărilor făcute de statele membre. În proiectul de buget cifra menționată acolo provine din calculele Comisiei plecând de la cifrele oferite de, state, de statele membre. Până la sfârșitul acestei perioade de programare financiară, nu ne putem asuma riscul, așa cum am văzut în primăvară, riscul ca anumite programe de cercetare să fie stopate pentru că nu mai există fonduri pentru a se achita nota de plată. Domnul Barroso însuși a scris șefilor de stat și de guvern, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu toate aceste transferuri operate de Consiliu. E o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană. Parlamentul, cu sprijinul Comisiei, trebuie să încerce să îmbunătățească situația plăților. Sper că întâlnirea din septembrie se va dovedi folositoare în acest sens, pentru că vom încerca să definim mijloacele concret existente și să acoperim deficiențele bugetului anterior. Trebuie să acționăm în mod responsabil și să ne asigurăm că bugetul european corespunde nivelului de resurse care trebuie alocate pentru creștere și ocupare. Vă mulțumim. Acum uh, dau cuvântul domnului Vaughan. Uh, President, uh... Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, ca și raportor mă voi concentra pe bugetul Parlamentului European și pe bugetul altor secțiuni. În Parlamentul European am luat uh, în considerare scrisoarea transmisă de domnul comisar Lewandowski mai devreme anul acesta, în care solicita instituțiilor uh, să păstreze creșterea bugetară pe domeniul administrativ la 1,9%. Mai devreme anul acesta, Parlamentul s-a pus de acord asupra acestei uh, cifre de 1,9% creștere până în, în 2013, excluzând costurile pentru Croația. Făcând astfel, am folosit am înghețat din nou toate alocațiile uh, uh, membrilor și am redus bugetul de călătorii cu 5%. De asemenea, am pus la un punct și alte măsuri pentru a face economii. Mai devreme în acesta, când am discutat raportul estimativ, uh, am subliniat clar că ne așteptăm să se facă și alte economii în toamnă. Până la urmă, bugetul Parlamentului a fost crescut cu 1,9%, în această sumă, incluzându-se și costurile pentru Croația. Eu și celălalt raportor uh, din umbră am fost de acord uh, cu această direcție de urmat și acum aș dori să le și mulțumesc. Această creștere de 9% inclusiv uh, Croația presupune că trebuie să găsim Uh, de undeva 9 miliarde de euro din economiile Parlamentului uh, European. Care sunt posibilitățile oare să facem asta? Oricum, când vom proceda la așa ceva, va trebui să reținem faptul că e important să facem economii, iar făcând aceste economii, uh, trebuie să ne gândim că nu putem afecta eficiența acestui Parlament și eficacitatea funcționării eurodeputaților. Acesta ar fi scopul nostru. Acum dați-mi vă să spun câteva cuvinte în legătură cu bugetul altor secțiuni. Dați-mi voie să spun că sunt uh, mulțumit de faptul că și în cadrul altor instituții creșterea va fi doar de 1,9%, inclusiv uh, Croația, și 1,7% pentru creșteri uh, salariale. Sunt instituții care pun probleme, de exemplu Curtea Europeană de Justiție, unde creșterea ar trebui să fie cam de 10% în ceea ce privește volumul de muncă. De asemenea, sunt și uh, noi uh, instituții cu noi uh, responsabilități în domeniul securității care vor necesita sporiri de fonduri. După cum a sugerat însă și Consiliul, ar trebui să analizăm în mod individual fiecare uh, instituție și să vedem care sunt nevoile înainte să hotărâm care va fi și creșterea pentru respectiva instituție. În general, așadar, Parlamentul, ca și majoritatea instituțiilor, vor interveni făcând economii și ajungând la cifra de 1,9% propusă de comisie. Asta este o veste bună și demonstrează faptul că instituțiile din Europa recunosc circunstanțele economice și financiare cu care ne confruntăm cu toții și că dăm dovadă de responsabilitate. Domnul președinte, mulțumim, de acum cuvântul mai întâi domnului comisar Lewandowski apoi reprezentantului Comisiei uh, pentru uh, posibile comentarii. Domnule comisar, aveți cuvântul. I welcome, of course, the remarks by Salvador Galiga Poredo. Mulțumesc, mulțumesc remarcilor domnului uh, Salvador Gariga și um, ai celorlalți raportori, domnul Lavia și domnul Von. Este un bun punct de plecare pentru a configura o finanțare decentă pentru Europa în anul 2013, în linie cu decizia șefilor de stat care au solicitat investiții pentru creștere și competitivitate, precum și pentru ocupare. Și cred că Consiliul, sub conducerea lui Andreas Mavrianis, este de asemenea pregătit să înceapă dialogul pentru un acord care să se încheie la timp. Prin acest lucru înțelegem perspective la timp pentru investițiile din anul 2013. Mulțumesc, domnule Lewandowski, spune președintele, și acum domnul Mavroianis din partea Consiliului. Domnule președinte, onorați membri, doresc la rândul meu să mulțumesc domnului Gariga Poledo, domnului Lavia și domnului Von pentru observațiile constructive formulate aici și de asemenea să-i mulțumesc prietenului meu, domnul comisar Lewandowski, pentru comentariile făcute, deși nu suntem 100% pe aceeași lungime de undă la acest capitol, însă o astfel de situație este normală în ultima instanță. Vă mulțumesc tuturor pentru acest fructuos schimb de opinii, care ne arată că prezentarea noastră a poziției Consiliului privind proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2013 ne-a permis nouă tuturor să înțelegem mai bine pozițiile interlocutorilor și lucrurile care ne îngrijorează pe toți. Aceasta este o condiție preliminară pentru orice acord care urmează să fie formulat în următoarele luni pe marginea acestui buget, pentru că va trebui să respectăm calendarul stabilit prin tratat. De această dată, e foarte important să respectăm aceste termene, dată fiind conjunctura actuală. Discuția de astăzi a fost un bun punct de pornire pe calea pe care urmează să o parcurgem. Procedura din acest an se desfășoară într-un context deosebit de dificil. De aceea trebuie să colaborăm constructiv dacă dorim să avem succes. De asemenea, avem nevoie de un buget realist și echilibrat pentru 2013 și dați-mi voie să vă asigur că președinția cipriotă a Consiliului și eu personal, pentru că domnul Lewandowski mi s-a adresat mie, s-a referit la mine, eu sunt doar un umil slujitor din acest punct de vedere, însă vom face tot ce ne stă în putere pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. În același timp, iau notă cu toată seriozitatea de persistența acestor divergențe între Comisie și Consiliu și între poziția Consiliului și pozițiile exprimate de distinși membri ai Parlamentului European. Știți că respectăm pe deplin toate aceste poziții. După cum spunea și domnul Lewandowski, intenționăm să ne întâlnim cu reprezentanții Parlamentului European și ai Comisiei pe 26 septembrie pentru a discuta nivelul plăților pentru acest an. În ceea ce privește observațiile domnului Lavia, în Consiliul European, și spun asta cu toată franchețea din propria mea experiență, pentru că am avut întâlniri bilaterale cu toate statele membre în iulie, vă spun că toată lumea, toate cele 27 de state membre sunt de acord că bugetul trebuie să fie pus în serviciul creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Toată lumea e de acord că avem nevoie de cheltuieli bine chipzuite și mai bune. Ar putea să vi se pară ironic, dar cei care vorbeau despre cheltuieli mai justificate sunt tocmai cei care cer o reducere a bugetului. Deci trebuie să vedem cum sunt interpretate lucrurile, să vedem că toată lumea interpretează lucrurile la fel. În ceea ce privește divergențele de poziții în materie de creștere și ocuparea forței de muncă, trebuie să vă spun că poziția Consiliului reflectă integral suma anunțată ca disponibilă pentru 2013 în bugetul european, 55 de miliarde din totalul de 120 de miliarde. Această sumă e acolo și va trebui să fie folosită așa cum trebuie. De asemenea, aș spune că ne, ne bazăm pe sprijinul comisiei în rolul tradițional acesteia de mediator imparțial, și contez pe domnul comisar Lewandowski, așa cum am făcut-o și în anii anteriori, cu speranța că dânsul ne va ajuta să mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc să vă urez succes de plin în examinarea poziției Consiliului în săptămânile ce vin și aștept cu nerăbdare să începem negocierile în octombrie-noiembrie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumim domnule Mavroianis. Discuția este închisă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume dezbatere comună, politica externă și de securitate comună. Avem o declarație a vicepreședintelui